So good morning, everybody, and welcome to this, I think, the first time... Bună dimineața tuturor, bun venit la această comisie. Este pentru prima oară când ne reunim în această sală, iar pentru cei care nu pot asculta una dintre limbile Uniunii Europene, avem traducere și în limba turcă, care se regăsește pe canalul 6. Este o dimineață foarte bună și suntem foarte bucuroși să avem, să avem alături de noi pe Leila Zana, laureata premiului Zaharov în anul 1995. Am uh, ales, de asemenea, uh, pentru această audiere subiectul libertatea de exprimare și drepturile femeilor în Turcia, dar vom discuta și despre alte chestiuni importante din Turcia. Nu este numai uh, Comitetul pentru Drepturile Omului aici, invitat uh, la această ședință, ci lucrăm împreună cu uh, Comisia FAM, care este condusă de domnul Gustafsson și, de asemenea, cu delegația Parlamentului European pe relația UE-Turcia. Elena Copa care este vicepreședintă a acestei uh, delegații, este alături de noi, pentru că președinta nu a putut participa, din păcate. Leila Zana este o activistă binecunoscută și un membru independent al Parlamentului din Turcia, din provincia Diyarbakir, din sud-estul Turciei. În 1991, Leila Zana a devenit prima femeie curdă care a fost aleasă în Parlamentul turc. Ultimele, ultima parte a jurământului uh, parlamentar, pe acesta l-a exprimat în curdă, motiv pentru care a fost arestată. A fost uh, arestată și a rămas în închisoare 10 ani de zile acest lucru fiind exprim, explicat și prin activismul său politic, care a fost considerat ca fiind împotriva unității uh, țării. A primit în 1995 premiul Zaharov din partea Parlamentului European, dar nu a putut să îl primească de facto până când a fost eliberată în anul 2004. A fost realeasă în Parlamentul Național Turc în iunie 2011. În ultimii ani, uh, doamna Zana s-a confruntat cu multe uh, procese și uh, cu multe sentințe cu închisoarea. Uh, cea mai recentă, în 24 mai 2012, doamna Zeana a fost condamnată la 10 ani de închisoare pentru că ar fi uh, răspândit, ar fi făcut propagandă um, pe baza discursurilor sale pe care le-a furnizat în anii 2007 și 2008, inclusiv un discurs susținut la Parlamentul European. În acest moment este protejată de imunitatea parlamentară. Aș dori să reamintesc tuturor că președintele nostru, domnul Schulz, a vizitat Turcia pe 11 iunie și, de asemenea, în deschiderea plenarei de la Strasburg, a solicitat un proces corect uh, și un proces în formă de apel pentru Leila Zana. Turcia în continuare se confruntă cu foarte multe provocări în ceea ce privește protecția drepturilor omului și acestea vor rămâne în continuare în atenția noastră, mai ales în contextul eventualei aderări a Turciei la Uniunea Europeană și a um, raportului privind progresele anual. Permiteți-mi de la început să subliniez câteva spețe recente pe care le monitorizăm. În octombrie, sau mai degrabă din octombrie până în decembrie 2011, um, o duzină, mulți um, scriitori, jurnaliști, uh, cercetători și um, Alte persoane au fost arestate în cadrul unei operațiuni vaste antiteroriste care dorea a demonta o rețea teroristă presupusă. Cel mai multe cazuri au inclus următoarele uh, persoane. Este vorba despre Rajiv Zaracolu, care a fost uh, eliberat din închisoare în aprilie 2012, iar procesul este în continuare pe rol. A fost un membru fondator al Asociației pentru Drepturile Omului din Turcia și este fostul președinte al uh, Organizației Internaționale din Turcia, Writers in Prison Committee. De asemenea, vreau să vă amintesc despre Bursra Ersanli, profesor la Marmara University, care a fost condamnat de asemenea și um, asta peste 20 de ani în închisoare. L-am uh, vizitat pe 9 martie la închisoare și am înțeles cu adevărat că ea nu a putut să își pregătească apărarea în mod corespunzător beneficiind de un avocat, pentru că nu i s-a spus de ce este condamnată, Și ceilalți se confruntă cu aceleași probleme. Și, în fine, doamna A.C. Bergtai, traducător renumit, cercetător și activist pentru pace și justiție. Per total, vorbim despre 193 de activiști, uh, iar procesele lor au început pe 2 iulie. Așadar, noi și Parlamentul European suntem îngrijorați uh, cât se poate de serios cu referire la aceste procese și în ceea ce privește aplicarea posibil uh, abuzivă a legislației din domeniul antiterorismului. Vom monitoriza cu atenție evoluțiile există multe al, mulți alți apărători ai drepturilor omului, activiști, intelectuali și sindicaliști, care uh, sunt condamnați uh, de um, infracțiuni penale. Doamna Copa mi-a amintit că la una dintre sesiunile Parlamentului European, uh, a, alături de noi a fost Pina Selec, o feministă, sociologistă, um, activistă pentru pace și antimilitarism, iar ea, în continuare, este privată de libertate pentru un uh, lucru pentru care a fost achitată deja de două ori. Așadar și acesta este un caz care se află pe agenda noastră. Sigur că aș putea să continui cu diferitele chestiuni, cazurile împotriva sindicaliștilor, însă permiteți-mi să sintetizez și să spun că urmărim cu atenție reformele judiciare care sunt pe rol și de asemenea procesul uh, de reformă constituțională și sperăm că se va ajunge la o schimbare pozitivă în Turcia. Comisia Europeană promovează de asemenea o agendă nouă, agendă pozitivă pentru a stimula uh, Uh, discuțiile privind aderarea, iar unul dintre cele mai importante elemente ale agendei pozitive se referă la uh, zona drepturilor fundamentale și a reformelor politice. Așadar, acesta este un cadru succint uh, referitor la cazurile pe care le urmărim și la evoluțiile pe care le monitorizăm din Turcia. Și acum aș dori să dau cuvântul domnului Michael Gustafsson, care este președintele Comisiei FAM, pentru a spune și el câteva cuvinte introductive. And I will speak in Swedish. Am să vorbesc în suedeză. Mulțumesc! Întâi de toate aș dori să îi urez bun venit doamnei Leila Zana la întâlnirea noastră. Mă bucur că ați acceptat invitația noastră de a participa la această întâlnire. De asemenea, sunt încântat de faptul că avem o astfel de întâlnire pe care am organizat-o împreună. Sunt aici în calitate de președinte al comisiei pe care o conduc și avem și alți membri ai Comisiei pentru Egalitate de Gen alături de noi, precum și membri ai Comisiei pentru Drepturile Omului și membrii ai Comitetului Parlamentar Mixt UE-Turcia. Salut faptul că avem o inițiativă mixtă și mă bucur că ați putut fi alături de noi. În ceea ce privește activitatea Comisiei noastre pentru egalitatea de gen, urmărim îndeaproape evoluția situației din Turcia în ceea ce privește egalitatea de gen și drepturile femeii. Evident, Turcia este o țară candidată pentru a adera la Uniunea Europeană și de aceea este important să urmărim evoluțiile din acest domeniu în Turcia. Comisia noastră a trimis o delegație în Turcia anul acesta, în februarie, de asemenea, am adoptat un raport, o perspectivă pentru femeile în Turcia în anul 2020. Acesta este titlul raportului. Am uh, remarcat faptul că în domeniul politicii de gen au existat evoluții în Turcia, însă, cu toate acestea, legislația nu a fost implementată în mod uniform nu știu dacă efectele acestei legislații s-au făcut simțite în toate părțile țării. Prin urmare, putem spune că mai rămân multe de făcut în acest domeniu și, evident, egalitatea ține de drepturile omului, este un drept fundamental. Sunt sigur că membrii comisiei noastre vă vor pune multe întrebări, însă eu am să fiu cel care începe cu trei întrebări, dacă îmi permiteți, doamnă Zana. În primul rând, Aș vrea să știu ce părere aveți despre faptul că în prezent, în Turcia, foarte puține oameni activează în politică. Putem vorbi despre un nivel foarte scăzut al participării femeilor în politică. De asemenea, considerați că, din această perspectivă, există o diferență între populația kurdă și cea turcă. În al doilea rând, violența din partea bărbaților asupra femeilor. Asta este o problemă la nivelul întregii Europei. De curând a fost adoptat un act legislativ care are rolul de a preveni violența de de gen uh, din partea femeilor către bărbați și de a proteja femei, familiile. Ce părere aveți? Credeți că aceasta poate duce la rezultate bune și implementarea va fi facilă? Și cea de-a treia întrebare și ultima, dacă ne puteți prezenta situația actuală în ceea ce privește discuțiile în derulare în Turcia privind uh, dreptul la avort. Mă refer la drepturile sociale și reproductive ale femeii. Deci dacă ne puteți da câteva detalii și cu privire la situația avortului. Acestea sunt cele trei domenii cheie pe care aș vrea să vă axați și acum să dăm cuvântul și altor membri care probabil vor avea întrebări. Mulțumesc. Acum doamna Copa din partea delegației Parlamentului European pentru Turcia. Mulțumesc, doamnei Lopilor. Discuția noastră se axează pe libertatea de exprimare și uh, rolul femeii în Turcia. În uh, Comisia Mixtă Parlamentară, pe 14 iunie, am discutat cu noul ministru turc pentru femei. Însă cred că aceasta este o zi importantă, specială pentru comisia noastră, fiindcă avem astăzi alături de noi pe doamna Leila Zana, câștigătoarea premiului Zaharov, care simbolizează lupta continuă pentru drepturile femeii, pentru libertatea de exprimare, care a fost închisă și care a suferit uh, foarte mult în numele poporului curd. Leila Zana a, prezent, a prezentat de curând un plan referitor la poporul curd care să ducă la o soluționare a acestei chestiuni. S-a întâlnit de curând și cu primul ministru Erdogan, lucru care reprezintă un progres, um, dat fiindcă este singurul care poate face pași concreți către rezolvarea conflictului. A prezentat situația actuală, reală. Acesta este un activism din care cu toții putem învăța. Nu este ușor să activez uh, în aceste situații. Doamnelor și domnilor, Leila Zana este o persoană respectată în comunitatea sa, cu integritate morală, care uh, depășește premiile pe care le-a câștigat sau recunoașterea internațională. Este o forță pozitivă, o femeie importantă, care trebuie să se bucure de sprijin politic și moral din partea noastră. De fiecare dată când uh, sprijinim persoane ca Leila Zana, nu facem altceva decât să investim în pace, în oameni oameni care sunt gata să se implice, indiferent de consecințe. Leila Zana poate să vorbească în numele libertății de exprimare și este dispusă, este dornică să obțină pacea. De aceea trebuie să o așteptăm, să o ascultăm cu mare atenție astăzi și Republica Turcia ar trebui să facă acest lucru. Dacă poporul curd își pierde încrederea, își vor pre- pierde încrederea nu doar într-o persoană, ci în diplomație și în angajare politică. Doamna Zana este importantă nu doar ca persoană, ci ca simbol. Comunitatea curdă nu este o simplă minoritate care are probleme în Turcia. Uh, există mai mulți curzi în Istanbul decât din Arbakir în prezent. Curzii reprezintă diferite clase și pături sociale, diferite domenii de activitate, trăiesc într-o realitate complexă și de aceea este nevoie de o confruntare care să ia în considerare toate aceste lucruri, nu un simplu război. Pacea este, după cum știm, mai complexă decât războiul. Uh, oamenii sunt deschiși la rezolvarea soluției cu respectarea drepturilor omului și pentru asta trebuie să îi respectăm și să îi admirăm. Asta nu este calea cea mai simplă și nici cea mai spectaculoasă, nici cea mai glorioasă, dar e calea pe care a ales-o doamna Zana și aș vrea să-i mulțumesc, acestea fiind spuse, pentru prezența domniei sale aici. Mulțumim doamnei Copa și acum am să-i dau cuvântul doamnei Zana. Vreau să-i doresc încă o dată bun venit Mă bucur să vă văd astăzi aici. În tinerețea mea, în studenție, m-am alăturat unei campanii pentru alăturarea lui Leila Zana. Erați deja de 10 ani uh, în închisoare la data respectivă și mă bucur să văd că astăzi sunteți aici și situația este mult mai bună. divanda oturan bütün hemcinslerimi teşekkür ederken mütefiklerine de teşekkür ediyorum. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care au uh, intervenit. Subcomisia pentru Drepturile Omului din Parlamentul European, stimați membri ai Comisiei pentru Egalitatea de Gen, dragi prieteni, aș vrea să vă salut pe toți în intervenția mea de astăzi, mă voi axa pe atacurile la adresa drepturilor omului, vă, vor, vă voi spune ce se întâmplă în Turcia, în Kurdis, Kurdistan, în, despre situația femeilor și copiilor, de discriminările la care este supusă femeia în Turcia și dacă îmi dați voie am să abordez fiecare dintre subiecte pe rând. Ce înseamnă drepturile omului? Uh, drepturile omului țin de umanitate, reprezintă ceva ce nu trebuie să lipsească, reprezintă demnitatea omului depășesc nivelul serviciilor publice, depășesc orice valoare politică sau economică sau orice morală. Lupta pentru drepturile omului este lupta celor care își doresc libertatea, lupta celor oprimați. Lupta drepturilor, uh, pentru drepturile omului este o luptă universală și este o condiție esențială pentru evoluția omului. Chiar și astăzi, când vorbim despre condiții de viață, de condiții geografice, de luptele care se duc, de politicieni, autocrați, dacă, când vorbim despre cei oprimați, toate aceste discursuri sunt posibile datorită faptului că mai rămân multe de făcut. Acesta este motivul pentru care și în trecut și în prezent trebuie să ne asigurăm că vocea noastră este auzită și mai ferm și mai puternic decât în trecut. Acesta este cadrul în care vreau să mă situez și să vă salut pe dumneavoastră toți cei care lucra, luptați în aceeași direcție. Astăzi, în Turcia, în Kurdistan, există un număr foarte mare de încălcări ale drepturilor omului un număr foarte mare de discriminări la care populația este supusă pe, în funcție de apartenență la clasă, rasă, de gen și așa mai departe. Știm cu toții că în prezent, în Turcia, libertatea de exprimare e o problemă. Există o serie de bariere în calea liberei exprimări juridice, administrative jurnaliștii, scriitorii, academicienii, studenții, actorii, politicienii, deputații, aleșii locali se confruntă cu aceste probleme. Sunt uh, arestați preventiv, aruncați în închisoare, apoi condamnați din aceste motive. De mulți ani deja lucrăm um, la situația proceselor verbare întocmite de poliție pentru condamnarea persoanelor în arest preventiv și uh, există multe închisori în Turcia care sunt populate cu acești cetățeni. De exemplu, luna trecută, în uh, Casa de Arest Preventiv a avut loc o revoltă, 13 uh, deținuți și-au pierdut viața, revolta a continuat și în alte închisori, în Adana și așa mai departe și asta ne arată care este situația tragică a acestor închisori în uh, Turcia. În 2000 10 uh, au fost femei care și-au dat foc pentru a protesta, apoi au fost uh, alte atacuri de genul acesta, lucru care denotă uh, supra încărcarea acestor închisori. Există o capacitate de 300 de deținuți și când a izbucnit revolta erau peste 1000 de condamnați în închisorile respective. Ministrul Justiției a mărturisit ceva, a recunoscut ceva important în ceea ce privește Turcia. În prezent, o treime din populația care este încarcerată uh, este formată din uh, oameni în arest preventiv. Asta încalcă prevederile internaționale. De asemenea, procedurile uh, jurisdicționale sunt uh, foarte lungi, lucru care duce la creșterea populației în închisori. Au fost prezentate o serie de rapoarte întocmite de către Comisia Adunării Naționale Turce, Închisorile uh, sunt suprapopulate, lucru care duce la revolte și la crime. Dacă e să prezentăm și cifre, avem uh, 80 uh, de mii uh, ca și capacitate, dar peste 130 de mii de, uh, închis, de persoane în uh, arest prezentiv. Există 9.000 de prizonieri politici și 2.000 uh, de persoane care sunt uh, arestați pentru relații cu criminalitatea organizată. În penitenciare personalul este insuficient, serviciile de asemenea au o calitate foarte scăzută, există uh, aplicații arbitrare deținuții nu au acces la servicii medicale, nu au dreptul la comunicare și um, există o serie de practici comune care se aplică pentru deținuții politici și cu deținuții de drept comun. Există agresiuni sexuale, hărțuiri sexuale în aceste închisori, lucru care are legătură mai ales cu tinerii care sunt închisori 2500 de uh, minori sunt în închisori, 5000 de prizonieri sunt femei care uh, nu reușesc să-și facă vocea auzită. Există 300 de femei uh, în închisorile turce care trăiesc acolo cu copiii lor, lor în închisoare, copii între 0 și 6 ani, care nu au acces la niciun fel de serviciu. Vorbim despre o discriminare multiplă împotriva acestor femei care sunt reținute în arest. O parte dintre acestea au mari probleme de sănătate, cancer, de sân, de col uterin și nu au acces la servicii medicale. Un alt subiect important are legătură cu sub, uh, examinarea ginecologică a deținuților femei care se fac în prezența gardienilor bărbați și în cătușe. Pacientele sunt în cătușe. În Turcia există în prezent o tradiție care vine din junta militară, care continuă și în prezent. Există uh, crime, masacre care au loc în închisori, care au avut loc în anii 90 în închisori. Aceste practici, aceste masacre uh, continuă, din păcate, și în prezent, în același fel. Cei care comit aceste masacre nu uh, suferă nicio sancțiune, uh, Există amnistie, întotdeauna se găsesc circumstanțe atenuante sau uh, sancțiuni care nu sunt deloc semnificative. De exemplu, în închisoarea din Dierbach, în 1996 a avut loc un masacru și toți cei care au comis acest masacru au fost fie eliberați, fie amnistiați. Apoi, în Durfa există o închisoare. Uh, a, avut loc acolo un eveniment a fost prezentat în presă ca fiind copii care uh, aruncau cu pietre care au fost închiși uh, sub acuzație de terorism. Uh, sunt copii cu vârste de în jur de 12 ani care sunt supuși la multe abuzuri și um, avem multe informații și de la închisoarea din Pozante care ne au confirmă aceste bănuieli. Uh, copiii sunt arestați alături de ceilalți, ceilalți condamnați și sunt supuși la hărțuiri și agresiuni sexuale. Toate aceste lucruri au ajuns și la urechile opiniei publice. Cei care sunt vinovați uh, însă n-au uh, suferit nicio sancțiune. Există o agenție foarte importantă, IRA. Um, jurnaliștii care au încercat să se implice au fost și ei arestați și copii copii care au făcut declarații prese au fost și ei arestați. Trebuie ca acești copii să fie eliberați cât de repede, ca sancțiunile penale luate împotriva acestor copii să eh, fie aplicate într-un cadru în care să le fie garantată siguranța trebuie să existe un sistem penitenciar uh, transparent, unde să existe un control. Turcia a semnat o convenție împotriva torturii și uh, protocolul adițional al acestei convenții trebuie să fie pus în aplicare, fiindcă acest lucru nu s-a întâmplat deocamdată. Și amnistia generală, care n-a mai fost adoptată din 74, trebuie să fie adusă la zi Există hotărâri uh, pronunțate de curți care încalcă prevederile drepturilor omului și aș vrea să vă dau un exemplu în acest sens. În limba mea natală, în curda, nu există echivalent pentru viol sau agresiune sexuală. Acestea fiind spuse, există includerea acestor delicte în categoria de violențe generale. Cei care comit aceste delicte nu sunt condamnați niciodată. Tinerele fete, femei care suferă astfel de atacuri um, nu își au agresorii condamnați, și Asta dă naștere la un sentiment de neputință în fața ineficienței justiției. 26 kiși tarafından Există procesul NC, era vorba de o uh, fată de 13 ani care a fost violată sistematic de 26 de persoane. Apoi a avut loc un proces uh, judiciar, o procedură judiciară, după aceea uh, s-au cei care au fost uh, autorii violului trebuiau să fie pedepsiți așa cum trebuie, însă tribunalul local a spus că existau uh, circunstanțe atenuante. S-a spus că fata de 13 ani uh, a consimțit, era conștientă de ceea ce făcea, așa încât au existat circunstanțe atenuante care au fost acordate în această procedură judiciară tuturor agresorilor. Astăzi uh, există chestiuni legate de pachetul legislativ, reforma legislativă în uh, Turcia se uh, revede statutul tribunalelor speciale. Acest lucru nu este suficient pentru că trebuie ca sistemul drepturilor omului să fie schimbat în Turcia. Nu putem să facem să dispară găurile negre cu măsuri provizorii, e nevoie de schimbări fundamentale în mecanismul judiciar din Turcia. Valorile universale care sunt raportate la drepturile omului sunt importante și fiecare persoană poate să, sau trebuie să spună liber uh, punctul de vedere. Abdullah Jandalan face parte dintr-o, uh, este în uh, încarcerat. Acesta ar trebui să poată să participe activ la dialog și în acest sens este nevoie de ajutorul Uniunii Europene. Înainte ca Angelan să fie uh, răpit, înainte de a fi răpit, era gata să poată acest dialog. Însă Europa nu a permis acest lucru. Europa a permis uh, ca acesta să fie rapid și asta a uh, fost o greșeală istorică, a împiedicat rezolvarea problemei. E vorba de Europa, de un continent înțelept. Uh, trebuie ca Europa să fie mai activă în rezolvarea unor astfel de probleme și pentru ca uh, dialogul să poată să fie inițiat. Trebuie să repeți acest lucru. Așa cum o arată dezbaterile în Turcia uh, în prezent, societatea turcă este gata să accepte ca Ergelam să participe la rezolvarea problemei. Însă trebuie ca acest lucru să se poată întâmpla cât mai curând uh, cu putință. Uh, Uh, drepturile omului nu pot să facă diferențe. Avem întotdeauna probleme în Turcia, probleme de egalitate a femeilor cu bărbații, uh, probleme legate de reprezentarea femeilor, în ciuda luptei pe care femeile au purtat-o pentru drepturile omului, uh, imaginea de ansamblu nu este pozitivă, violența continuă. Inițiativele statului uh, sunt insuficiente, nu am putut să facem prea mult și uh, luna trecută, în iunie, Eh, bărbații în Turcia au eh, omorât eh, șapte femei și o fată. Au hărțuit 12 femei, iar în iunie bărbații au fost cei care și-au omorât femeile. Din cele opt femei omorâte, patru au fost omorâte la domiciliu, de oameni pe care, de bărbați pe care îi cunoșteau, iar agresiunile sexuale au avut loc pe stradă sau la birou. În Uh, primele uh, șase luni uh, ale anului 2012, 77 de femei au fost omorâte, 40 de femei au fost agresate, 88 de femei au fost hărțuite, iar Ministerul Justiției acceptă aceste fapte și în plus se spune că între 2002, și 2012 a crescut cu 1400% uh, volumul uh, sau numărul uh, agresiunilor uh, care au drept, femei, drept obiect femeile. De asemenea, sunt probleme cu imigrația forțată, cu sărăcia, situația femeilor curde în Turcia este precară, acestea sunt mai prost plătite decât bărbații și pentru a putea beneficia de uh, servicii. Uh, femeile curde trebuie să uh, vorbească limba turcă în mod curent. Ele nu au altfel acces la aceste servicii sau nu reușesc să obțină uh, un ansamblu de servicii. Femeile curde uh, au nevoie de uh, traducere uh, pe care o asigură soții lor și în unele situații uh, sunt uh, folosite două limbi în aceeași uh, casă. Mamele vorbesc uh, curta, dar nu pot să vorbească turca, o înțeleg și bărbații lor vorbesc turca, dar nu pot să vorbească limba curdă. Participarea activă a femeii este importantă în uh, cadrul mișcării curde. Mișcarea curdă a deschis noi porți, astfel încât femeile să se poată considera independente și că se bucură de aceleași drepturi. În ciuda tuturor acestor revoluții, e nevoie să se facă pași importanți în Turcia în ceea ce privește drepturile femeii. Nu trebuie să uh, ne ocupăm de probleme individuale în Turcia, ci trebuie să schimbăm sistemul, trebuie să schimbăm structurile. Trebuie să ținem cont uh, de uh, drepturile femeilor în ceea ce privește dreptul la organizare. Trebuie de asemenea să procedăm astfel încât femeile să fie reprezentate la uh, fiecare uh, nivel decizional. Trebuie ca să se facă totul pentru ca să se înființeze un minister al femeii în Turcia. Uh, acum problema uh, crimelor nerezolvate. Nu există date, uh, cifre în legătură cu acest lucru, dar uh, probabil că sunt mai bine de 17.500 de crime care nu au fost elucidate în Turcia. Ar trebui să existe 253 de gropi comune în Turcia este important ca aceste uh, crime care nu au fost elucidate să fie avute în vedere astfel încât uh, Turcia să-și poată privi în față istoria recentă. Pot să vă spun și de masacrul de la Robos, un masacru cu șase luni în urmă la Roboschi, uh, avioanele F-16 au uh, masacrat 34 de tineri curs, copii curs, iar intervențiile de urgență nu au putut să aibă loc. S-a procedat astfel încât uh, nimeni să nu știe de acest masacru. Două ore după aceea am știut cum a fost organizat acest masacru, cine erau responsabili în spatele acestui masacru însă nu s-a făcut niciun anunț oficial până astăzi. Cei care au fost masacrați au fost acuzați, asta este culmea nu se știe cine a făcut acest masacru, se încearcă încă o dată ca să se mușamalizeze acest. Sunt probleme care nu pot să fie rezolvate în mod corect în Turcia. Ar trebui ca procedura uh, în curs cu privire la acest masacru uh, să fie adusă la uh, cunoștința uh, opiniei publice. O delegație oficială a fost trimisă în această regiune. Există mai multe inițiative în uh, Turcia, în Kurdistan, în ceea ce privește drepturile omului. Uh, trebuie să susținem aceste inițiative. Acum, un ultim subiect pe care vreau să vi-l împărtășesc. Așa cum a arătat istoria, nu poate să continue niciun război la infinit. Trebuie să vorbim despre soluții care vor fi uh, pe uh, placul tuturor. Avem nevoie de un dialog, de o bază de negociere. Situația în Turcia nu permite rezolvarea problemelor în momentul de față. Ar trebui ca Turcia uh, să se alinieze criteriilor universale ale Uniunii Europene. Nu e vorba de participare sau de putere economică. Turcia are nevoie de democrație, de drepturile al omului și de o pace durabilă. Uniunea Europeană a participat a participat și trebuie să participe în continuare la acest proces. El trebuie să fie reactivat pentru ca el să uh, fie într-adevăr viabil. Avem nevoie de sprijinul Uniunii Europene. Știm, să fim realiști, nu cerem imposibil, vom lucra în continuare în cadrul acesta, nu în cadrul unei lumi ideale. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care sunt alături de mine. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, Laila Zana, pentru această prezentare detaliată în legătură cu situația din uh, închisori. Ați spus că sistemul drepturilor omului trebuie să fie uh, Uh, implementat. Trebuie să vedem care sunt instituțiile din Turcia care să urmărească atent uh, evoluția acestui proces. A spus că aveți cunoștință de investigațiile care trebuie să aibă loc uh, pentru a rezolva și a lămuri situația gropilor comune. Trebuie să analizăm uh, istoria, chiar și pentru victime și pentru familiile acestora. Este un proces important de reconciliere care ar trebui să aibă loc într-o bună zi. Acum uh, mm, uh, avem timp de dezbatere acestei probleme și poate că putem să procedăm în felul următor. Se adresează mai multe întrebări, după care dumneavoastră o să le dați un răspuns. Domnul Hatzicorion este pe lista mea, primul vorbitor. Mulțumesc, mulțumesc doamnei Zana, mulțumesc și vă urez bine venit în Parlament. Vreau să-mi exprim tristețea pentru că uh, suntem aici membri ai uh, Comisiei Comune Parlamentul European Turcia și de multe ori se spune că democrația în Turcia uh, înflorește cu fiecare zi care trece, dar în această întâlnire uh, văd că numai doi sau trei membri ai acestui, acestei comisii sunt prezenți. Așa încât vreau să vă fac următoarea rugăminte. Să transmiteți speech-ul dumneavoastră prin e-mail tuturor membrilor Parlamentului European. Am uh, o impresie pe care vreau să vă mărturisesc și o întrebare. Cred că mii de cazuri de încălcări ale drepturilor omului în Turcia sunt legate de faptul că Turcia recurge la soluția PKK este o organizație teroristă este considerat uh, pe cacao drept uh, organizație teroristă de Uniunea Europeană și Națiunile Unite. Întrebarea mea este, aveți aceeași impresie că mii de încălcări ale drepturilor omului sunt uh, legate de invocarea acestui fapt pe cacao este considerat o organizație teroristă? Asta este prima întrebare. A doua întrebare. Dumneavoastră, Considerați că această organizație este o organizație teroristă și dacă da, de ce? Mulțumesc. Sigur, de unde stau, uh, văd mai bine câți membri ai acestei comisii sunt prezenți. Din câte văd eu, sunt 12 membri ai Comisiei Uniunea Europeană-Turcia. Uh, cât uh, despre recomandarea uh, dumneavoastră, uh, doamna Zana este și membru al, este și câștigător al prețului, al premiului Saharov și cred că așa cum am spus, va distribui prezentările tuturor eurodeputaților. Doamna Bauer are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Și eu doresc să o salut pe doamna Zana. Vreau să vă asigur că atunci când am aflat că ați fost condamnată din nou, uh, noi am luat poziție. Uh, am ascultat foarte atent ceea ce a spus și din câte am înțeles, există preocupări în legătură cu predarea uh, Uh, limbii curde în uh, țara dumneavoastră. Cu câțiva ani în urmă, o uh, serie de școli curde au fost deschise, dar familiile se tem că copiii nu pot să vorbească limba curdă. O a doua întrebare se referă la uh, omorurile din motive de onoare. A spus că există un număr crescând de uh, cazuri de violență uh, de gen. Doamna Zana, ați putea să ne spuneți mai mult despre aceste omoruri care se fac din motive de onoare? Uh, am fost în Turcia cu câteva luni în urmă și ne-am întâlnit cu experți de la Ministerul Justiției. Aceștia ne-au spus că astfel de crime uh, descresc ca număr uh, în Turcia. Dar din câte ați spus astăzi, nu așa stau lucrurile, se pare. Ne puteți spune mai multe lucruri despre asta? Doamna Kirnison. Mulțumesc. Întrebarea mea este una foarte scurtă. Uh, Frecen v-ați întâlnit cu primul ministru Erdogan. Puteți să ne informați în legătură cu perspectivele pozitive uh, în urma acestei întâlniri. Vă mulțumesc. Președinta, opt colegi doresc să intervină, dar acum am să-i dau cuvântul doamnei Zana pentru a răspunde primului grup de întrebări. acısını çektiğim e, dil konusundaki e, soruya cevap verin. Limba este punctul care și în biografia mea personală mi-a provocat cele mai multe probleme. De aceea voi răspunde la această chestiune în primul rând. Nicăieri pe lume, limba unui popor întreg nu poate să fie negată. Acum 32 de ani, în 1980, când a avut loc lovitura de stat, tocmai acest lucru s-a întâmplat. Existența unui întreg popor și a limbii sale a fost pur și simplu negată. Ce a însemnat acest lucru pentru poporul curd, cred că vă puteți imagina. Am uh, fugit către închisori, am așteptat întreaga zi, pentru că acolo un minut să putem să-i vedem pe prietenii și pe rudele noastre. Și în acest un minut nu am putut să vorbim limba noastră maternă. Pe vremea respectivă nu am putut, nu, nu cunoșteam niciun cuvânt în limba turcă. Înțelegeam într-o oarecare măsură, dar nu puteam să mă exprim. Și pornind de la situația care exista, trebuia mereu să mă duc la închisoare și să vorbesc cu oamenii, uh, am învățat în mod obligatoriu limba turcă. Aceasta este o încălcare foarte gravă a drepturilor omului și nicăieri în această lume nu se poate întâmpla ca copiii să fie trimiși la școală cu bani în buzunar pentru a-și lua mâncare în pauza de prânz și dacă vor să vorbească în limba maternă, să plătească banii respectivi pentru aceasta. Am spus că așa ceva nu se poate, nu cheltuim proprii bani pentru a vorbi propria noastră limbă, de aceea cursurile care au fost oferite au fost anulate. Nu se poate, pur și simplu, să ni se ofere această opțiune sub formă de disciplină facultativă. De când trăim în această regiune? Nimeni nu mai știe acest lucru cu exactitate. Deja de multă vreme ne găsim acolo. Sigur, suntem o minoritate în Turcia. De când uh, Republica Turcă a fost uh, înființată, însă din acel moment ne-am adus mereu contribuția. Curda ar trebui să fie limbă de predare în sistemul de educație pentru a nu se pierde și pentru ca ea să nu fie asimilată. Am spus acest lucru și în discursul meu. Experimentăm acest lucru în vestul Turciei. La Istanbul uh, trăiesc mulți curzi și ne confruntăm cu situația pe care am uh, prezentat-o. Mama nu știe suficientă turcă, copilul nu știe suficientă curdă și în sânul familiei se ajunge la o fisură între generații. În plus, pe lângă conflictul dintre generații care există oricum. Sau dacă mama trebuie să se ducă la autorități, atunci nu poate să se exprime în propria limbă, deci are nevoie întotdeauna de susținerea soțului sau a copiilor ei. Acest lucru duce și la dificultăți psihologice. dacă asimilarea este o infracțiune împotriva umanității și acest lucru este subliniat mereu și de către responsabili din Turcia, atunci trebuie să se acționeze, iar curda trebuie să devină limbă de predare și în sistemul educativ cât mai repede posibil. În Kurdistan, între timp, chiar și în cele mai mici sătucuri, în uh, învățământul primar, pentru copiii de la 0 la 7 ani, de la 5 ani copiii merg în aceste școli din învățământul primar și atunci întreaga predare se face în turcă și ei încep de la 5 ani să uite limba maternă. Este vorba până la urmă de existența unui popor și a limbii sale. Noi uh, abordăm mereu această chestiune, iar uh, politicienii au făcut și același lucru și s-au străduit să modifice legislația. Însă, ce am obținut? Am obținut dreptul ca curda să fie o disciplină suplimentară, facultativă. Poate că și prietenii noștri turci doresc să învețe curdă. Pentru ei ar putea să existe această opțiune de disciplină facultativă, dar nu pentru noi. Pentru noi ar trebui să fie o limbă în care se predă. Există, într-adevăr, pași mici care reprezintă un progres. Însă, nu este suficient și credem că a sosit momentul să facem pași mari, pentru că aceste măsuri uh, de cosmetizare nu pot uh, umple aceste găuri negre care există în sistem. Avem nevoie de reforme de mari dimensiuni. Și nu spun acest lucru numai cu privire la curzi cred că dacă ne unim forțele, cu siguranță se va găsi o soluție. Însă dacă este să privim Turcia pe ansamblu, în continuare există probleme în ceea ce privește drepturile fundamentale individuale. De aceea este nevoie de măsuri determinate în toate direcțiile. violența împotriva femeilor. Aceasta are legătură cu lipsa de educație. La toate nivelurile din Turcia, pornind de la nivelul familiei până la nivelul politic. Dacă nu se face nicio o diferență între genuri, dacă băieții și fetele sunt uh, crescuți ca fiind uh, egali tratați egali în sistemul educativ și cu toții sunt uh, priviți ca oameni beneficiind de aceeași demnitate, atunci cred că cu aceasta violența împotriva femeilor ar putea să fie redusă de la sine. Nu ar mai continua această, acest flagel Cred că aceasta este sursa reală pentru violența împotriva femeilor. Atâta timp cât există în continuare această problemă de educație, lucrurile vor continua pe aceeași direcție. Și aici ar trebui să intervenim. Încă o dată, există progrese, dar au apărut și probleme noi. Nu spun că totul este grozav, nu spun că totul este catastrofal. Femeile luptă, au cu adevărat voință și se mișcă ceva, dar la nivel politic, în continuare, bărbații stau liniștiți, iar uh, locurile care ar trebui să fie alocate femeilor la nivel politic sunt ocupate în continuare în majoritate de bărbați. Cred că aceasta este întrebarea pe care ar trebui să ne o punem. Există această mentalitate în rândul bărbaților. Da, femeile pot juca rolul lor, însă în continuare numai sub formă de sprijin pentru bărbați. Cred că bărbații nu au uh, observat care este adevărata valoare a femeilor până acum și și aceasta este o chestiune ce ține de educație. Și cred că comisia dumneavoastră poate să-și aducă contribuția în acest sens. Această comisie uh, pentru femei care a fost înființată în Turcia și aceasta poate contribui la schimbare. Trebuie creată o nouă conștiință. Și aceasta este o luptă pe care trebuie să o ducă femeile, dar bărbații trebuie să reflecteze asupra lor înșiși, pentru că până nu vor face acest lucru, va exista în continuare acest blocaj din partea bărbaților, iar violența va continua. Violența apare și este o problemă în fiecare societate, în orice societate. Dar în Orientul Mijlociu, această situație este deosebit de gravă. Femeile, în continuare, sunt reduse foarte puternic la rolul lor de mamă. Și atâta timp cât situația este așa, ele vor uh, fi constrânse să se limiteze la acest rol și nu vor reuși să îl depășească. Sigur, pot să spun că s-au întâmplat multe și chiar de mult, pentru că foarte de timpuriu femeile au obținut dreptul uh, activ și pasiv uh, de vot, deja din 1943. Deci s-au întâmplat deja multe lucruri, dar pur și simplu nu este suficient. Și ceea ce trebuie făcut am uh, spus deja în discursul meu. În ceea ce privește legile, au existat într-adevăr progrese, dar există în continuare probleme de implementare. Și în sistemul juridic există probleme. Dacă făptuitorii care ar trebui să fie condamnați în baza legislației sunt uh, grațiați sau sunt motivați pentru a fi eliberați, dacă pentru ei se găsesc tot felul de justificări, atunci există cu adevărat o problemă. Și revenim din nou la educație. Același tip de educație începând din copilărie și tratamentul legal. Ați vorbit despre întâlnirea cu prim-ministrul. Tocmai în ceea ce privește aceste subiecte, am uh, discutat cu domnul prim-ministru. De multe ori se prezintă o imagine roz a lucrurilor Însă eu aș dori să prezint uh, opusul. Aceste, dumneavoastră sunteți uh, politicieni, uh, aveți o anumită răspundere și trebuie să cunoașteți și uh, părțile mai puțin plăcute. Întâlnirea în sine a avut loc într-un cadru politicos, prietenos, însă aceste aspecte negative pe care vi le-am prezentat dumneavoastră referitoare la viața din Turcia, pe acestea le-am exprimat chiar mai clar. Iar dânsul m-a ascultat cu mare răbdare și revin la ceea ce s-a întâmplat acum mai mulți ani, pentru că, pe moment, dacă te concentrezi puternic asupra ideii de securitate, și această securitate poate duce la încălcarea unor drepturi fundamentale. Acesta nu este o problemă care mai există în Turcia. La 11 septembrie a început acest flagel în uh, Statele Unite și iată atunci s-a născut o nouă conștiință. Iar uh, această securitate și combaterea terorismului pare a fi soluția pentru orice se întâmplă în lume. Însă, sau dezvoltat niște societăți care sunt uh, coordonate și gestionate de frică. Și acest lucru duce la multe probleme, probleme pe care le-am experimentat și noi. Pentru că dacă dorim să apară cu adevărat o etapă de democratizare, să se facă pași hotărâți pe această direcție, atunci, în ceea ce privește Turcia, toată lumea ar trebui să se implice, toți cei care nu trăiesc un interes pe această direcție. cred că și cei care exercită violență trebuie să fie implicați în acest proces. Iar dacă sunt întrebați de ce uh, au apelat la arme, de ce a escaladat violența, uh, Uh, trebuie să obținem răspunsuri și cred că trebuie să existe un proiect și pentru aceste persoane. Noi uh, suntem dispuși să facem sacrificii, dorim să participăm la un proces politic și totul să fie rezolvat pe calea dialogului. Cred că acest lucru este posibil și cred că societatea așteaptă asta din partea noastră. o lungă perioadă de timp a existat un val puternic de violență care a fost declanșat mai ales de uh, lovitura de stat militară din 1980. Statul nu a fost uh, pregătit pentru așa ceva la momentul respectiv, iar societatea nu beneficia de niciun mecanism de protecție. Dacă statul uh, se protejează, iar societatea este neglijată, atunci uh, această societate va încerca să se autoprotejeze. Iar dacă drepturile fundamentale sunt protejate, atunci anumite tendințe violente nici măcar nu mai apar. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Pentru a vă informa referitor la tratamentul egal uh, între femei și bărbați la Parlamentul European, trebuie să vă spun că noi avem 22, 22 de comisii și numai, nu, se corectează președinta, ați discutat uh, despre femei în uh, viața politică din Turcia și, pe scurt, doresc să vă spun că aici, la Parlamentul European, avem 34,8% membre femei, media uh, la nivelul Uniunii Europene este 25% și din 22 de comisii avem 10 uh, președinți de comisie femei. Deci suntem sub rata de 50% chiar și aici. Mai uh, există deputați care doresc să vă adreseze întrebări. Uh, îi rog să fie succinți. Doamna Crața. Mulțumesc. Cred că acesta este un moment foarte special pentru comisiile parlamentare și pentru membrii Parlamentului European. Faptul că dumneavoastră sunteți aici alături de noi. Noi apreciem acest schimb de opinii cu dumneavoastră și aș dori să vă spun că crearea rețelei acestor uh, laureați ai premiului Zaharov ne oferă ocazia de a organiza diferite evenimente și de a continua acest dialog, de a afla despre munca dumneavoastră și de a fi îmbogățiți prin acest lucru. De asemenea, uh, ni se oferă o platformă, o bază pentru a putea contribui la protejarea drepturilor omului la nivel mondial și pentru a uh, utiliza această experiență. V-am urmărit atent uh, discursul și am înțeles că există anumite fisuri legislative în ceea ce privește drepturile omului în Turcia. Însă există și uh, niște perspective există foarte puține perspective de îmbunătățire și acest lucru este îngrijorător. În ceea ce privește drepturile femeilor, cunoașteți uh, raportul Parlamentului European privind situația femeilor din Turcia. Uh, doriți să faceți observații din perspectiva experienței dumneavoastră. Pentru noi acest lucru ar fi foarte util, pentru că am putea uh, duplica efortul de a uh, face un nou raport, uh, raport și săptămâna viitoare. Ați discutat cu raportorul nostru pentru a putea să reflectăm aceste provocări și în raportul și rezoluția noastră? Aceasta este prima mea întrebare. A doua întrebare. La Parlament, în societatea organizată de cetățeni, există discuții în Turcia referitor la posibilitatea de a îmbunătăți drepturile femeilor și ale omului în general prin efortul Turciei de a deveni membra a Uniunii Europene. Participați la grupuri de discuții pe această temă pentru a pentru a îndeplini criteriile achiului comunitar există discuții la Adunarea Națională a Turciei pe această temă. Este luat în considerare acest element în dialogul parlamentar. Poate că ar trebui să vă adaptați uh, la aceste provocări în contextul aderării la Uniunea Europeană, să faceți un efort pentru uh, mai multă democrație în Turcia. Mulțumesc! Madame Vergia. Mulțumesc și acum doamna Vergia. Îmi cer scuze, doamna președinte, nu am observat că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea întâi să-mi exprim solidaritatea față de Leila Zana. Vreau să îi spun că îi admir foarte mult curajul de care dea dovadă și atitudinea moderată. Nu știu dacă în locul domniei sale, având în vedere prin ce a trecut și prin ce trece, aș reuși să fiu la fel de calmă. O să încerc foarte repede să pun niște întrebări. Doamnă președintă, ați uh, prezentat-o pe doamna Zana ca deputat independent. Aș vrea să ne explice puțin de ce este deputat independent. Sunt mulți aleși aici în sală și ar fi interesant să știm uh, de ce sunteți deputat independent în Turcia și cum. Aș vrea să ne povestiți puțin și despre cum au evoluat legile antiteroriste și consecința acestora, fiindcă Turcia are tristul privilegiu de a fi țara cu cel mai mare număr de persoane închise în prezent și, după cum ne-a spus și dumneavoastră, există foarte multe persoane închise care încă n-au avut un proces echitabil. Evoluția acestei legislații antiteroriste și modul în care este ea utilizată reprezintă un element important și aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte și despre procesul CASECA, fiindcă în acest cadru majoritatea oamenilor sunt uh, în închisori. Tocmai în numele acestei legi antiteroriste și de așa zisa lor apartenență la PKK. Nevroza cred că este un uh, simbol pentru poporul curd și violențele la care a fost supus anul acesta și de-a lungul timpului sunt inadmisibile. Și apoi ne-ați vorbit despre recursul la uh, Curtea Europeană, dar nu ne-ați vorbit despre Consiliul European. Aș vrea să ne spuneți puțin și despre asta, fiindcă m-am numărat printre cei care au susținut greva foamei la Strasburg și una dintre solicitări în cazul acestei greve a fost uh, trimiterea unei delegații a Consiliului Europei. Dacă nu mă înșel, Comitetul de Control pentru Prevenirea Torturii a, trimis o delegație, dar aceasta nu a ajuns în închisoarea domnului Cearan. Aș vrea să îmi confirmați acest lucru și a, cred că declarația domnului Schulz la întoarcerea sa din Turcia cu privire la premiul Sakharov, având în vedere cum ultima uh, declarația doamnei Zana, prin urmare declarația domnului Schulz nu mi se pare o declarație demnă. Mulțumesc, doamna Gavril. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să îi mulțumesc și eu, doamnei Zana, pentru prezența astăzi alături de noi. Aș vrea să vă spun, doamnă, că în cadrul adunării noastre, care uh, are apărarea drepturilor omului și a statului de drept printre valorile sale fundamentale, uh, veți găsi întotdeauna un sprijin. Ne-ați explicat foarte clar ce trebuie făcut la mai multe niveluri. Ați subliniat nevoia de a acționa în primul rând, printr-o voință politică și un angajament pe termen lung și ați spus că nu trebuie să existe uh, măsuri provizorii. Și întrebarea mea este dacă există o astfel de voință pentru a lua măsuri pentru femei pe termen lung. Apoi, ați subliniat la nivel instituțional care sunt dificultățile. Ați vorbit despre neajunsurile care există în cadrul sistemului de justiție. Uh, tratamentul care se aplică persoanelor în cadrul proceselor. Aș vrea să știu dacă există sancțiuni, există condamnări care au fost pronunțate împotriva celor care au uh, agresat femei, care au, sunt autorii unor violențe asupra femeii. Justiția este foarte importantă și e important ca sistemul să funcționeze eficient. Ați menționat de asemenea nevoia de a avea o mai bună reprezentare a femeilor în cadrul instituțiilor. Întrebarea mea este care este situația în ceea ce privește reprezentarea femeii în pozițiile de decizie economică și politică? Ce măsuri pot fi luate pentru a îmbunătăți situația femeilor la acest nivel? Ne-ați spus că doriți să existe un minister al femeii. Un punct de vedere foarte personal eh, din partea mea este să fim puțin mai reticenți. Mă tem eh, dacă creăm un minister al femeii să nu ne regăsim în fața unor situații care există deja în Africa, unde a fost creat un astfel astfel de minister nu a făcut decât să încetinească acest proces și uh, în loc ca femeile să continue să se lupte pentru a arăta că drepturile omului sunt și drepturile femei, uh, a pus un stigmat asupra luptei lor. Și un al treilea nivel pe care l-ați subliniat în ceea ce privește drepturile omului, condițiile femeilor și copiilor în închisoare. Aș vrea să știu ce măsuri concrete credeți că trebuie luate pentru bunătățirea condițiilor pe termen scurt și mediu și cum pot fi oprite violențele la care sunt uh, supuse. Ce putem face pe lângă ceea ce deja ne-ați spus, cum ar fi ratificarea protocolului adițional. Încă o dată, doamnă Zana, vreau să vă felicit pentru evoluția dumneavoastră și să vă spun că vă bucurați de admirația și de sprijinul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, barona Latford, acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau și eu să o salut pe doamna Leila Zana. Îi apreciez curajul și faptul că are puterea să continue această luptă pentru drepturile omului, ale curzilor, ale femeii. Este ceva impresionant și întotdeauna este o plăcere să o revedem, deși nu ne, din păcate nu are să ne spună lucruri așa plăcute. Ne-ați ilustrat modul în care se conectează toate aceste subiecte, lipsa libertății pentru curs, uh, utilizarea propriei limbi, uh, detenție fără proces, închiderea copiilor, închisorile și condițiile îngrozitoare care există acolo. Toate aceste lucruri au fost uh, urmărite de noi de-a lungul anilor, însă prezentarea dumneavoastră atât de vie ar trebui să ne determine să fim mai insistenți în a urmări tot ceea ce se întâmplă acolo. Aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Nu mi-amintesc exact termenii folosiți de dumneavoastră, însă m-a surprins când, dacă nu mă înșel, ați spus că participarea activă a lui Abdullah Ocalan în dezbaterile politice și în încercarea de a găsi o soluție politică la problema curdă ar fi salutată sau acceptată de societatea turcă. M-a surprins acest lucru, fiindcă știu că a fost uh, demonizat în ochii opiniei publice și mă surprinde această afirmație și aș vrea dacă puteți să o explicați puțin. Și dacă am înțeles corect, dacă așa stau lucrurile, indiferent de ce se crede despre PKK și includerea acesta pe lista de teroriști, el este totuși un simbol, o emblemă pentru poporul curd. Și ca și în alte situații conflictuale, trebuie să se găsească o posibilitate de a avea un dialog politic care să-i ofere totuși o poziție importantă. Aș vrea să ne dați câteva detalii, prin urmare. Mulțumesc. Acum domnul Olbioț. Cred că cu toții putem să ne declarăm încântați de prezența lei Leizana astăzi alături de noi și vă pot spun, pe lângă cele spuse aici, că, având în vedere situația politică și răspunsurile generale pe care le dă Leila Zana, uh, trebuie să înțelegem că situația din Turcia se referă nu doar la problemele grave, ci și uh, la tendințele contradictorii și foarte complexe de exemplu, pe 24 mai, Leila Zana este condamnată în lipsă la 10 ani de închisoare. Și asta a ajuns apoi la Curtea de Casație și după o lună este primită de primul ministru și de membrii guvernului turc. E o situație destul de complexă, de aceea spun. Și întrebarea mea este dacă această întrevedere a fost uh, un act simbolic, începutul a ceva concret. Se spunea de curând în presă că politica trebuie să ajute pentru a insufla speranță. Și oare această întâlnire a fost un element de speranță? Fiindcă existau poziții polemici de ambele părți. S-a vorbit despre discuțiile acestea, despre conținutul lor și oare ați putea dumneavoastră să ne ajutați puțin, să ne clarificăm imaginea pe care o avem asupra unei situații așa de complexe ca să vedem care sunt tendințele care se conturează și în tabăra turcă și în cea curdă cu privire la ceea ce ar putea să fie <clears throat> sămânța, embrionul unui proces de abandonare a căii armate și uh, încadrarea pe un dialog pentru garantarea drepturilor poporului curd, inclusiv dreptul la propria limbă. Mulțumim domnului Obios. Am și o scurtă întrebare. Ați descris uh, în detaliu situația din închisori, închisorile politice și alte închisori și mi se pare că situația aceasta s-a înrătățit. De curând a fost dată o lege în Turcia pentru a crea o instituție instituție pentru drepturile omului <laughs> după criticarea, criticile care au venit din partea uh, ONG-urilor internaționale pe acest proiect de lege s-au adus niște modificări. Turcia a abordat, adoptat acum uh, legea și aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră despre înființarea acestei instituții pentru drepturile omului. Vreau să vă amintesc, uh, Leila Zana, că în intervenția dumneavoastră introductivă ați spus că ar trebui să faceți mai multe pentru a sprijini o soluție politică la conflict, pentru a sprijini un proces uh, de pace și aș vrea să-i dau scurt cuvântul lui Strinke Down de la Serviciul de Acțiune Externă care este astăzi alături de noi, dar vă invit să aveți o intervenție foarte scurtă, fiindcă știm că UE face multe în ceea ce privește Turcia în multe domenii și aș vrea să nu vă referiți la toate, ci doar la câteva aspecte esențiale, după care, uh, doamna Leila Zana, puteți interveni cu comentarii. Vă rog. Mister, hello. Yes, thank you, Madam Chair. Unfortunately... Mulțumesc, din păcate, domnul Dumac nu a putut să vină astăzi, așa încât uh, mesajul uh, vă va fi transmis uh, în formă scrisă. Președinta, atunci vă promit că o să cer un răspuns în scris pe care îl voi trimite doamnei Zana scris putem să transmitem toate informațiile disponibile, așa încât veți putea vedea ce se uh, face în momentul de față. Uh, au fost uh, întrebări foarte interesante, unele poate s-au suprapus. Dacă puteți să le grupați, suntem deja am depășit timpul cu 20 de minute, așa încât vă rog să fiți succintă. Mulțumesc! În realitate trebuie să ne concentrăm în esență asupra mecanismului justiției. Mecanismul justiției este obligatoriu și necesar. Societățile care nu dispun de un asemenea mecanism nu pot să se bucure de egalitate între femei și bărbați, între cetățeni. Totul este confuz. Mecanismul justiției nu funcționează în Turcia. Există aranjamente legislative, însă atunci când acestea sunt aplicate, judecătorii sunt foarte lenți, aplică în mod diferit aranjamentele existente și împiedică progresul. Oamenii sunt în detenție provizorie de 5 ani și procesul tot nu are loc. Deci, mecanismul justiției nu funcționează. O justiție lentă nu este justiție. Astăzi, efectiv, justiția nu funcționează în Turcia. Nu numai din punct de vedere al relației stat cetățeni ci și în cadrul uh, familial, în mediul familial. Noțiunea de justiție nu există, sunt o serie de probleme conexe. În 1997 uh, eram în închisoare, a venit o delegație din Suedia și am fost întrebată ce putem să facem și l-am spus prietenii noștri europeni trebuie să procede astfel încât uh, polițiștii noștri, jandarmii, judecătorii din Turcia să fie formați în spiritul valorilor universale. Și au a, a, fost disponibile astfel de a, uh, cursuri de formare și asta a fost uh, eficient între 1997 și 2003-2004 am asistat la oarecare liberare, eliberare a societății. Uh, polițiștii au avut o altă, uh, un alt comportament, nu mai loveau oameni în stradă, dar apoi uh, am asistat la o reîntoarcere la situația anterioară. Deci sistemul, de fapt, nu se schimbase. Uh, Trebuie ca sistemul să fie pus în cauză. Justiția nu funcționează, judecătorii nu înțeleg, judecătorii nu aplică legislația, ceea ce creează multe probleme. Prin urmare, justiția nu este eficace, ea nu funcționează. Nu este suficient să schimbi legea, trebuie să schimbi și mentalitatea și sistemul. Sigur că avem nevoie de legi și de modificarea acestora, însă nu putem să avansăm cu pași mici. Trebuie ca întreaga Constituție să se schimbe. Nu este însă suficient să schimbi Constituția. Trebuie ca sistemul să fie altul și atunci când vorbim de sistem, în uh, sistemul turc există o singură limbă. În secolul 21 uh, vedem în ce punct au ajuns societățile, e bine, acest sistem nu poate să răspundă tuturor problemelor. Astăzi se vorbește și de sistemul prezidențial în Turcia. Dacă sistemul prezidențial poate să rezolve probleme, de ce nu? Atunci poate să optăm pentru acest sistem. Uh, sistemul central a devenit înăbușitor. Chiar și numirile la scară mică se fac cu aprobarea puterii centrale. Toate acestea sunt pe cale de a fi discutate în Turcia. Un sistem semiprezidențial, un sistem prezidențial. La un moment dat, toate aceste discuții vor duce undeva. Asta pot să spun în ceea ce privește justiția. Acum, în ceea ce privește copiii, aceștia nu trebuie să fie duși în um, structuri de detenție, ci în structuri de formare. Dacă aruncă o piatră în cineva, nu trebuie să ajungă în închisoare. Dacă statul ia hotărârea să pedepsească un copil pentru că a aruncat cu piatra, ceva nu funcționează în sistem. Uh, copilul nu trebuie să fie uh, încarcerat și ca femeie, ca mamă, nu pot să accept ca un copil să fie în detenție. Locul unui copil, dacă trebuie ca acesta să fie deținut, trebuie să fie deținut într-un structur, într-o structură uh, de formare. Acum, în ceea ce îl privește pe Abdullah Hocalan, acceptarea societății. Sigur, fiecare se gândește la interesul său, uh, la propriul viitor. Același lucru e valabil și pentru state. Dacă societatea este neliniștită astăzi în Turcia, dacă se pune problema uh, vieții, supraviețuirii tinerilor, dacă este vorba de această confruntare între popoare, atunci de ce să insistăm în continuare asupra altor aspecte? Societatea își pune întrebări. Societatea turcă nu dorește ca tinerii să moară în continuare. Societatea, opinia publică din Turcia uh, dorește ca cei care conduc țara să găsească o soluție. Iată punctul în care ne aflăm astăzi uh, au avut loc discuții uh, în Turcia și acesta arată că societatea se gândește la viața copiilor săi, la viitorul. Deci ura poate să fie canalizată către alte, uh, în alte direcții și societatea turcă uh, s-a uh, schimbat în rândul curzilor astăzi în ciuda pedepselor 3 milioane și jumătate de persoane au semnat, au uh, uh acceptat 3 milioane și jumătate de persoane au semnat oficial, însă sunt și multe alte persoane care nu au uh, declarat deschis adeziunea acestora, dar care sunt uh, favorabile. Am spus acest lucru în textul uh, pe care l-am scris. Fiecare popor are dreptul să-și aleagă conducătorul Nimeni nu poate să se opună acestui drept. Este dreptul fiecărui popor de a-și alege conducătorul. Noțiunea de uh, deputat uh, independent, ați spus, este un handicap al sistemului. Pot să fiu deputat, dar nu pot să fiu uh, membru al unui partid politic. Atunci când am uh, creat DTP-ul în 2004, Eh, aveam o interdicție de a activa în politică. Am eh, înființat DTP-ul, însă n-am putut să fac parte din membrii fondatori pentru că aveam o interdicție de participare la viața politică. Atunci când DTP-ul a fost închis, am fost aleasă ca membru al adunării Această numire a, a fost unul uh, dintre uh, motivele pentru care DTP-ul a fost închis. Da, am fost aleasă de popor, am fost trimisă în adunarea națională, sunt în adunarea națională, dar nu pot să fiu membru al unui partid politic. Există obstacole politice. Ați vorbit de uh, lupta, de uh, legea privind combaterea terorismului. Trebuie să se schimbe Atâta vreme cât nu se face o curățire generală, nu putem să mergem mai departe. Trebuie să se facă această ordine, astfel încât să purtăm discuții pe baze sănătoase, astfel încât să, fie, să aibă loc uh, uh, dezbateri libere. Cred că am o problemă de timp. Cât timp am la dispoziție? Întreabă vorbitoarea 5 minute. Trebuie deci să facem ordine, să eliminăm obstacole. Legea de combatere a terorismului, toate acestea trebuie schimbate astfel încât oamenii să se poată exprima liber și să existe un cadru propice dialog, dialogului. Sigur, Constituția nu va fi suficientă, ea va fi uh, un uh, început, însă trebuie să schimbăm mentalitatea. Trebuie ca uh, Constituția să fie înțeleasă și să fie acceptată de popor. Trebuie ca cei care uh, vor aplica sistemul să îl și înțeleagă. Executivul este important. Cetățeanul trebuie să uh, răspundă își aibă uh, în propriile mâini uh, dreptul, dar pentru asta trebuie să schimbăm Constituția. În ceea ce privește femeile, mai ales pe plan economic, femeile ar trebui să devină o forță economică atâta vreme cât uh, femeile nu au pondere, un impact economic, din punct de vedere al bărbaților, ele vor juca în continuare rolul unui cerșetor. schimbarea socială, culturală nu s-a produs corect atâta vreme cât bărbații domină uh, din punct de vedere economic. Femeia nu are decât un rol secundar. Uh, rolul ei nu este unul hotărător. În ceea ce privește deciziile politice, și în această privință, femeile uh, trebuie să se regăsească în uh, structurile politici. Uh, femeile au un rol uh, tot mai puternic, e nevoie de solidaritate între organizațiile naționale și internaționale. În cadrul procesului de formare, de educație, trebuie ca acestea să aibă un rol activ, astfel încât femeia să poată să facă față acestor probleme. În Europa, la începutul secolului 20, am asistat la evoluții pozitive semnificative, însă astăzi în uh, Turcia, mai ales în uh, Kurdistan, o regiune subdezvoltată, pentru ca femeia să, își, să se poată afirma, trebuie să mai uh, străbatem o cale lungă. Este suficient uh, să îți exprimi un punct de vedere și uh, o să ai o reacție puternică din partea bărbaților care vor să împiedice femeia să facă progrese. Toată asta duce la o serie de uh, întrebări la care trebuie să se dea un răspuns. Femeia, ca ființă, ca forță politică trebuie să devină prezentă, să se afirme și pentru asta trebuie să aibă o independență economică. Trebuie ca femeia să poată să uh, își asume o responsabilitate, să se afirme, dar pentru asta e nevoie de formare, de educație. Din păcate, nu mai am timp la dispoziție. Vă salut pe fiecare în parte. M-ați ascultat cu uh, multă răbdare, poate că nu am reușit să dau un răspuns tuturor întrebărilor, însă am făcut tot ce puteam pentru ca să răspund cât mai bine. Vreau să vă mulțumesc pentru sentimentele de solidaritate pe care le-ați exprimat vrem întotdeauna uh, mai bine, vrem întotdeauna altceva, suntem în continuare implicați în această luptă pentru a obține rezultate mai bune. Vă mulțumesc fiecăruia în parte. Președinta. Uh, recomandările tale au fost bine primite aici, în Comisia DROA și în Comisia FAM în măsura în care putem, încercăm să susținem drepturile omului, drepturile femeilor uh, în uh, Kurdistan, în Turcia în general. Vă mulțumesc încă o dată. O să trecem acum la ultim, următorul uh, punct de pe agenda, situația Rohingya din Burma, Birmania, Myanmar, pe 18 uh, septembrie ne vom uh, concentra asupra libertății mass uh, media în Balcanii Occidentali și, de asemenea, și în Turcia. Mobilile lor.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 So, now we have... Așadar, acum, pe ordinea asta de zi, urmează un punct referitor la um, situația drepturilor omului în Rakhine, Myanmar. Permiteți-mi să introduc acest subiect spunându-vă că evoluțiile din Myanmar sunt pozitive, la Comisia AFET am uh, analizat acest lucru recent, am adoptat o rezoluție în aprilie la Parlament. Am constatat toate îmbunătățirile privind uh, drepturile omului, spre exemplu, eliberarea politi um, deținuților politici, reprezentanți ai minorităților, uh, cel puțin uh, cu toate minoritățile, relația s-a îmbunătățit, cu excepția uneia, unde se speră că se va ajunge la un armistițiu și uh, evoluția este una bună. Am fost însă îngrijorați de către noutățile uh, referitoare la atacuri violente între comunitatea musulmană și uh, minoritatea rahine în mai. Uh, am discutat dacă ar trebui să adoptăm o rezoluție de urgență la Parlament, însă nu am făcut acest lucru, de aceea discutăm uh, aici despre acest lucru la Comisia DROA. Trebuie să analizăm uh, aceste chestiune și în acest sens am uh, invitat ambasadorul Myanmarului și de asemenea ambasadorul Bangladeshului, bun venit, din păcate, ambasadorul uh, Bangladeshului este la New York în această săptămână, dar uh, mulțumim pentru că ați trimis un alt uh, reprezentant din partea ambasadei Bangladeshului. Regula de la comisia noastră este că vom primi informații referitoare la acest subiect, iar dacă ambasadorii, respectiv reprezentanții ambasadei doresc să ia cuvântul, sunt invitați să facă acest lucru. Trebuie însă să vă restrângeți intervenția la 3 minute. Putem să discutăm acum până la ora 11, însă dacă doriți să vă concentrați uh, asupra uh, chestiunii Rohingya, ar fi foarte bine, pentru că acesta reprezintă subiectul discuției noastre. Am invitat, uh, de asemenea, pentru a ne oferi informații cu privire la situația prezentă, pe doamna Tiarana Hasan, care este reprezentanta Human Rights Watch și care s-a reîntors pe 30 uh, iunie uh, dintr-o misiune de la, din Myanmar, care a analizat violențele interetnice. Mă voi opri aici și îi voi da uh, cuvântul pentru 5 minute. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu cât se poate de concisă, ținând cont de timpul puțin pe care le avem la dispoziție pentru a sublinia o situație foarte dificilă și ce necesită măsuri de urgență. Am uh, organizat o misiune de două săptămâni în uh, statul Rakhine, care se găsește în vestul uh, Myanmarului. A fost o experiență dificilă pentru că în timp ce aceste violențe uh, scuturau vestul Myanmarului și foarte multe vești, uh, foarte multe persoane erau omorâte, știrile uh, se concentrau asupra altor aspecte. Acesta a fost uh, momentul în care reformele din Myanmar erau sărbătorite aici, uh, în televiziunile um, occidentale. Ceea ce am putut să auzim în zilele respective este îngrijorător și doresc să vă împărtășesc câteva dintre lucrurile pe care le-am auzit și documentat în perioada respectivă. În iunie, la începutul lunii iunie, au existat uh, conflicte interetnice între comunitatea musulmană și uh, comunitatea rakin. Au existat multe incidente care au dus la acest lucru, însă în iunie uh, s-a ajuns la distrugerea uh, de case, de magazine și de temple budiste ale comunității rakin în anumite cazuri au existat și coliziuni cu autoritățile locale, forțele de securitate, care au acționat cu violență împotriva, împotriva comunității Rohingya. S-a ajuns la um, arderea de sate și de case. Violența a dus la multe pagube, mii de case au fost distruse, iar Națiunile Unite estimează că 90.000 de mii de persoane au fost strămutate numărul de morți oficial, uh, conform investigației noastre, a fost de 70. Însă credem că această cifră este foarte puternic subestimată. Am uh, aflat de la martori oculari că uh, au murit 70 de oameni numai în ultimele zile. Brutalitatea atacurilor uh, care a fost uh, la fel de gravă de ambele părți, necesită investigații profunde. Din păcate, aderea satelor uh, a fost uh, una îngrozitoare, dar s-a oprit, însă abuzurile continuă. Arestul a fost uh, folosit pentru a se continua abuzurile împotriva acestei comunități marginalizate. După cum bine știți, musulmanii Rohingya din Myanmar sunt uh, priviți ca, nu sunt priviți ca cetățeni normali de multe ori, nu li se o acordă statutul de uh, azilanți nu fac parte din cele 135 de uh, naționalități recunoscute, nu au dreptul la uh, cărți de identitate, nu au dreptul la certificate de naștere sau la uh, căsătorii. De asemenea, statutul lor legal este precar, de aceea sunt vulnerabili uh, și uh, drepturile lor sunt încălcate în mod sistematic ce s-a întâmplat în uh, Rachine. Accesul uh, la acest stat este foarte limitat, însă ceea ce am făcut noi a fost să discutăm cu martori oculari și cu supraviețuitori ai atacurilor. Iar uh, poveștile au fost mereu aceleași. De când s-au încheiat uh, atacurile, forțele de securitate, adică autoritățile uh, de la fața locului, poliția, uh, toate autoritățile locale și unități de armată au uh, organizat raiduri zilnice și cu această ocazie au fost alestate foarte multe persoane și uh, au fost uh, suite în camioane. Foarte multe forțe armate au mers din ușă în ușă, au scos oamenii din casele lor și i-au bătut comunitatea Rohingya este obișnuită cu aceste abuzuri care durează uh, de foarte multă vreme. Și ei, când văd forțele armate venind în sat, fac ceea ce ar face oricine dintre noi. Ei fug, fug în fața acestui pericol și sunt, practic, urmăriți. Iar cei care scapă și reușesc să înnoată prin râu sau care reușesc să fugă suficient de repede, se uită, se suie în copaci și privesc de acolo cum rudele lor sunt împușcate. Unii dintre ei uh, sunt omorâți, alții sunt lăsați pur și simplu răniți în urmă. Iar cei care nu reușesc să alege suficient de repede, aceștia sunt uh, urmăriți. Urmăriți de forțele de securitate până când uh, sunt prinși, sunt opriți, bătuți, legați atacați cu săbii, împușcați, bătuți, inclusiv persoane vârstnice și copii. Și acesta nu este un lucru care se întâmplă pentru că au avut uh, loc conflicte în statul Rakhine. Acesta este un lucru care s-a întâmplat chiar și săptămâna trecută. Iar în cursul investigațiilor noastre am uh, observat că au existat o serie de abuzuri. Și trebuie cu adevărat să se ia măsuri în această zonă. Abuzurile sunt sistematice, sunt îngrozitoare și sunt uh, realizate de către forțele de securitate. Este cât se poate de urgent pentru ca uh, comunitatea internațională să monitorizeze ceea ce se întâmplă la fața locului. Săptămâna trecută, când uh, ne derulam investigațiile, am auzit că va fi adoptată o rezoluție de către Parlament și am fost foarte triști când am auzit că nu s-a mai întâmplat acest lucru. Însă, este timp în continuare. Știu că dumneavoastră cu toții veți intra acum în vacanța de vară, însă vă încurajez să folosiți uh, timpul pe care îl aveți la dispoziție pentru a lua măsuri, pentru că abuzurile despre care vorbim în prezent au loc acum, în acest moment. Oamenii sunt pur și simplu uh, animale, ei iau măsuri uh, disperate și încearcă pur și simplu să treacă prin râul Nef pentru a ajunge în Bangladesh. Și încercând să scape, pentru a se refugia către Bangladesh, nu beneficiază de niciun fel de protecție, pentru că lor nu li se oferă statutul de refugiați. Ei sunt pur și simplu suiți înapoi în um, vehiculele cu care au venit și trimiși înapoi, înapoi într-o zonă unde situația este cea pe care v-am povestit-o. De aceea vă rog să faceți câteva lucruri minore în timpul pe care îl aveți la dispoziție. Și doresc să vă spun că este o situație de criză cu adevărat. Sute de oameni vor intra în uh, detenție incomunicado și nu vor mai auzi unii de alții. Acest lucru s-a întâmplat seara trecută, ieri și se va putea întâmpla chiar și mâine. De aceea vă încurajez să vă asigurați că există investigații independente astfel încât uh, dumneavoastră să susțineți uh, raportorul special al Națiunilor Unite pentru situația din Myanmar, să asigurați uh, resurse astfel încât să um, garantați investigații independente. Guvernul uh, a hotărât că trebuie să aibă loc o anchetă, însă Comisia pentru Anchetă, care a fost propusă, este compusă din membri ai forțelor de securitate care derulează uh, aceste abuzuri. Deci acest lucru nu este satisfăcător. Este nevoie de o anchetă completă și independentă. De asemenea, timpul este scurt, dar nu este imposibil de acționat. Primele săptămâni din iunie, în acestea am sărbătorit reformele care au avut loc. Însă, chiar dacă acesta a fost un pas semnificativ, nu este suficient. Pentru ca reformele să aibă loc cu adevărat, testul va fi cel de responsabilitate și respectarea drepturilor omului, combaterea atrocităților care au loc în acest moment. Noul pachet privind drepturile omului apelează la Uniunea Europeană uh, în sensul de a îi uh, trage la răspundere pe cei care abuzează drepturile omului. Vă rog să țineți cont de aceste principii în pe care le respectați în relația cu Sudanul, Mali, Siria și în relație cu acțiunile dumneavoastră referitor la Myanmar. Vă mulțumesc! Madame Hassan. Mulțumesc, doamna Hassan, pentru aceste informații la prima mână și acum voi da foarte pe scurt cuvântul reprezentanților uh, reprezentantului Serviciului European de Acțiune Externă pentru a ne spune care sunt măsurile ce vor fi luate. Uh, thank you, Madam Chair. uh, vi- Mulțumesc, doamnă președinte. A fost o imagine de ansamblu uh, foarte clară. Nu putem confirma aceste informații, dar cu siguranță le vom analiza înțelegem uh, cum stau lucrurile la fața locului. Se pare că lucrurile s-au mai liniștit, iar tensiunile între cele două comunități rămân în continuare. Așadar, există pericolul de a ca violența să escaladeze din nou. 90.000 de persoane ar fi fost strămutate, asta ne arată cifrele oficiale, 80.000 de rezidenți musulmani care în acest moment sunt, uh, se refugiază în tabere budiste și în uh, temple budiste. Li se oferă asistență medicală primară și mâncare și beneficiază de asistență internațională. Accesul uh, ONG-urilor internaționale și al ONU a fost uh, restabilit într-o oarecare măsură, însă siguranța uh, este în continuare uh, în pericol. De asemenea, știm că 10 persoane din partea Médecins Sans Frontier se găsesc în continuare în detenție și uh, procesele sunt în desfășurare. Trebuie să ținem cont că există o percepție răspândită referitor la faptul că asistența internațională uh, de aceasta a beneficiat în mod disproporționat populația musulmană și că uh, uh, în urma conflictelor violente, acest lucru s-a transformat în ostilitate față de personalul de la fața locului. Am abordat aceste probleme ieri dimineață Am discutat cu uh, ministrul uh, de resort, care se ocupă de afacerile de la frontieră și ni s-a spus că se insistă asupra respectării statului de drept și a respectării legislației din domeniu. Combatem uh, intervenția politică iar comisiile Uniunii Europene, oficiile umanitare, au participat la o vizită pe teren pentru a vedea cum stau lucrurile, pentru a evalua situația la prima mână, iar colegii mei de la Comisia Europeană um, vor putea prezenta pe scurt rezultatele. Și doresc să spun că din 2001 Uniunea Europeană a sprijinit uh, intervențiile de asistență în statul Rakhine, am acoperit uh, multe sectoare esențiale, au fost uh, desfășurate proiecte care să ajute ambele comunități, dar uh, percepția este în continuare că um, intervenția este părtinitoare. Mulțumesc! Thank you and uh, I also see... Mulțumesc! Directorul operațional, domnul Chian Jinski, văd că este prezent. Ați dori să interveniți? Dacă da, însă vă rog să fiți foarte concis. Mulțumesc, doamnă președintă. Nu avem mult timp la dispoziție, așa că am să fac legătura cu cele spuse de colegul de la Serviciul pentru Acțiune Externă. Directoratul nostru este prezent ca donator în Myanmar de mii de ani și, în general, avem o operațiune destul de largă în statul Rakhine pentru grupurile etnice de acolo. Ne preocupă ultimele evenimente, lucru care subliniază nevoia de abordare a acestei chestiuni pe termen lung. Însă, având în vedere ultimele evenimente și ce ne preocupă pe noi în mod direct, trebuie să ne asigurăm că cei care au acum probleme și au fost afectați de violență, au fost rămutați în urma acțiunilor violente sau au suferit de pe urma acestora, este esențial, deci, ca toate aceste persoane să primească asistență umanitară Partenerii noștri care lucrează deja în statul Rakhine sunt gata, noi de la ECO suntem gata să oferim finanțarea necesară, însă ne pro... avem o, o problemă și anume accesul umanitar a fost puternic restricționat datorită acestor acțiuni violente și Problema nu este doar să obținem uh, autorizațiile de călătorie pentru a merge în statul Rakhine, există și un climat de ostilitate în jurul comunității internaționale care este prezent acolo în scopuri umanitare, lucru foarte îngrijorător, fiindcă asistența este foarte greu de oferit. Prin urmare, cerem autorităților să rezolve această problemă pentru a ne permite să oferim asistența umanitară care este atât de necesară. Accesul, cum am spus, este limitat în prezent, dar trebuie să mai evaluăm uh, situația, mai ales în zonele îndepărtate, unde nu știm deloc ce se întâmplă. Știm că acolo unde au fost făcute evaluări din punct de vedere uh, nutrițional, al nutriției, al hranei, situația este foarte proastă, există multe cazuri de malnutriție acest lucru este acum certificat, dar partenerii noștri nu pot acționa datorită problemelor de acces. Un alt subiect pe care vreau să-l menționez aici este faptul că uh, personalul național care lucrează cu ICNUR și cu alți parteneri, o parte dintre aceștia sunt arestați, sunt în detenție. Comisara noastră, doamna Gheorgheva, care a fost la o conferință săptămâna trecută în Japonia, a avut ocazia să se întâlnească cu ministrul de externe al Myanmarului și a menționat în cadrul dialogului problema accesului, dar a cerut și o explicație din partea uh, autorităților cu privire la arestarea unui număr de oameni care lucrează alături de noi. În ceea ce privește Bangladeshul, vă pot spune că nu avem deocamdată informații cu privire la sosirea de noi refugiați sau solicitați de azil din Myanmar, însă Și în Bangladesh accesul uh, acțiunilor umanitare este îngreunat. Partenerii noștri care lucrează cu fonduri ECO lucrează în condiții foarte dificile, sunt aproximativ 30.000 de refugiați acolo și am vrea să rugăm autoritățile din Bangladesh să ofere acestor lucrători autorizațiile necesare. Ne numărăm printre puținii donori prezenți acolo și dacă partenerilor noștri li se cere să părăsească locul unde uh, încearcă să ajute acești refugiați, uh, ei vor rămâne fără niciun fel de asistență, lucru care se va doveni extrem de dramatic din punct de vedere umanitar. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, domnule ambasador, doriți să interveniți dumneavoastră, domnule Tanchia. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru interesul pe care îl manifestați față de discuțiile noastre. Mulțumesc, doamnă președintă. O să încerc să mă limitez la trei minute în intervenția mea. Există trei incidente care s-au produs în mai și care au dus la această situație. Uh, violarea și jefuirea uh, unei tinere budiste de trei tineri după care un atac violent care a dus la moartea a 10 uh, musulmani din Myanmar într-un autobuz. În urma acestor incidente au izbucnit uh, răscoale în trei locuri. 109 au fost răniți și peste 4800 de case au fost distruse, 15 uh, mănăstiri și 3 scoli. Pentru a controla situația, comis, guvernul a format o comisie de 16 membri și pe 11 iunie a făcut o declarație prin care ruga oamenii să coopereze cu guvernul pentru a asigura stabilitatea și ordinea de drept. Guvernul a construit 89 de tabere în 5 regiuni afectate în urma acestor mișcări a ajutat la reabilitare, a invitat organizații religioase, partide politice, membrii ai societății civile și uh, vârstnicii comunității pentru a ajuta la situație. Guver- decizia guvernului a fost salutată de Comisia Internațională, de Comunitatea Internațională și în iunie o echipă ONU a vizitat statul Rakhine. Reprezentantul acestei comisii a discutat cu toate părțile implicate, apoi ar urmat uh, vizita mm, șefului Parlamentului în aceste tabere și pe durata vizitei a discutat cu uh, autorități cu privire la măsurile uh, luate pentru a împiedica um, producerea unor astfel de situații pe viitor și pentru a implementa statul de drept. De asemenea, am vizitat Bangladeshul în cazul unor consultări anuale bilaterale pe 2 iulie și ambele părți au discutat situația actuală pentru a pune bazele unei înțelegeri reciproce care să ducă la rezolvarea acestei probleme între cei doi vecini. Doamnă președinte, Myanmar este una dintre țările cele mai diverse din regiune și există religii diferite care coexistă de sute de ani în țară. Aceste incidente au dat naștere la mari probleme având în vedere că guvernul face eforturi pentru asigurarea reforme, unei reforme constante. Situația reflectă decalajul cultural care există între cetățeni și problemele care țin de controlul migranților la frontieră. Trebuie să tragem niște lecții din uh, aceste întâmplări pentru a ne asigura că aceste lucruri nu se vor mai produce. Uh, Trebuie să se pună accentul pe drepturile fundamentale ale cetățenilor și trebuie să se garanteze respectarea interesului național. Sper că prietenii Myanmarului vor dori ca toți uh, oamenii din Myanmar să um, fie în afara pericolului și să se bucure de prosperitate uh, pe măsură ce se îndreaptă către o um, realizare a unei națiuni democratice care să conviețuiască în pace. Mulțumesc, domnule ambasador, și acum uh, delegația uh, Bangladeshului din partea ambasadei. Doriți să interveniți? Aveți cuvântul, domnule reprezentant al ambasadei, dar din nou vă rog foarte scurt. Mulțumesc, doamnă președintă, în numele ambasadei aș dori să mulțumesc subcomisiei pentru drepturile omului a Parlamentului European pentru interesul pe care îl manifestă față de acest subiect. Aș vrea să vă informez că Guvernul Bangladeshului a urmărit evoluțiile din Myanmar și este întristat de pierderea de vieți omenești și de proprietăți care au rezultat în urma acestor violente recente. Sperăm că toate aceste chestiuni vor fi abordate în mod uh, relevant și că pacea și stabilitatea vor reveni în regiune. Vrem să menționăm că deși Bangladeshul nu a ratificat convenția din 51 sau a protocolului din 67, de zeci de ani ne-am implicat și am oferit sprijin celor din uh, Rohingya. Cei care au încercat să intre în Bangladesh au primit hrană, medicamente și combustibil pentru bărcile cu motor. Au fost uh, stimulați să se întoarcă acasă. Sperăm că rolul guvernului din Myanmar și agențiilor legii vor ajuta la uh, restaurarea încrederii uh, cetățenilor din Myanmar față de țara lor și am vrea așa cum a menționat și ambasadorul Myanmarului, să vă spunem că Dorim să ne implicăm în rezolvarea acestei situații și sperăm că toți refugiații din uh, Bangladesh, din Myanmar, vor putea să se întoarcă acasă fără întârziere și să aibă siguranța garantată. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Am auzit uh, vocea mai multor părți implicate în această situație și sper că diferitele activități desfășurate de ECO, IGNUR, Serviciul de Acțiune Externă vor avea impact uh, și în Myanmar și în Bangladesh și că situația va fi îmbunătățită prin uh, colaborarea dintre autoritățile din Myanmar și Bangladesh de asemenea. pentru a ajuta oamenii de acolo. Pe termen lung, situația, sigur, este una foarte complicată și, uh, domnule ambasador, Parlamentul uh, este în sesiune, există o persoană membră a Parlamentului din comunitatea Rohingya, uh, va aborda acest subiect și, pe termen lung, trebuie ca orice persoană din Myanmar sau din altă parte să se bucure de dreptul de cetățenie și să fie avut în vedere și acest lucru, fiindcă dacă cineva o persoană este cetățean al unui stat, trebuie să se bucure de toate drepturile care îi revin. Doamnă Hasan, ați spus că uh, știți că urmează vacanța de vară în Parlament mă uit la colegii de la Comisia DRA, acest lucru nu ne oprește să tragem concluziile noastre pe care să le trimitem în scris reprezentantului special al lui Ban Ki-moon pentru a vedea ce se poate face pentru a sprijini activitatea ECO la fața locului. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru că încercăm cu toții să rezolvăm această problemă foarte gravă și acum această întâlnire DRA uh, va deveni o întâlnire în camera pentru biroul extins.